Urm. Vă, acest protocol al ședinței va fi prezentat în următoarea ședință. Dacă nu are nimeni obiecții, atunci vom uh, prezenta mai departe deciziile luate azi cu privire la rezoluții. Cu aceasta suspendăm ședința noastră. Vă doresc tuturor